Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bună ziua, dragi colegi, vă rog frumos să dați loc să putem începe sesiunea de vot. Liniște, dacă nu, dau afară pe toți cei care nu respectă ordinea și disciplina. Foarte rapid, în timp ce domnul director general ia loc, Aș vrea să vă spun care a fost hotărârile luate în timpul reuniunii coordonatorilor azi dimineață. Am atribuit uh, anumite rapoarte, raportul despre ce se numește în mod familiar comitologia a fost atribuit grupului uh, Europa Libertății și Democrației. Este un raport făcut cu Comisia Jurii. Apoi, în ce privește garantarea măsurii studiilor de impact independente. nu va, uh, se va solda cu un aviz din partea comisiei noastre pentru Comisia Competentă în Fond Juri, ci mai degrabă cu o scrisoare pe care o voi uh, redacta eu. Apoi, în ce privește proiectul de modificare a regulamentului financiar, proiectul global și adaptarea pentru uh, tratatul de la Lisabona, precum și proiectul de raport pentru Serviciul de Acțiune Externă, se, Inge uh, Inge se va ocupa de ele, chiar dacă asta înseamnă multe puncte, ea este cea mai competentă și atunci ea se va ocupa de ele. Apoi, în ce privește modificarea regulamentului care stabilește instrumentul financiar de cooperare pentru dezvoltare, uh, a fost atribuit grupului socialiștilor și democraților. Raportorii pentru bugetul 2010 vor trebui să facă și uh, secțiunile pentru Comisia Europeană, domnul Surian și domnul Banca pentru celelalte instituții. Iar în ceea ce privește avizul pe care trebuie să-l dăm pentru raportul AFET asupra serviciului de acțiune externă, dacă vreau să vă mai spun câteva cuvinte acum, grupurile socialiști și PPE au să ajungă la un acord grupul socialist a propus să se ocupe domnul Gualtieri. Pentru că precedentul aviz pentru AFET a fost făcut de doamna Gdanski. Am mai hotărât ca în urma schimbului de opinii foarte bogat și foarte interesant pe care l-am avut cu domnul comisar Lewandowski ieri, Comisia de Bugete va adresa o întrebare orală cu dezbatere și moțiune de rezoluție, astfel încât ea să apară pe ordinea de zi a sesiunii din mai. Deci, raportorul nostru, domnul Reimer Böge, ne va face o propunere de text în ce privește întrebarea și rezoluția, pentru ca, fără să mai așteptăm, Parlamentul European să poată să aibă o poziție clară, cu atât mai mult cu cât suntem într-un moment când uh, pentru celelalte instituții e greu să ia o hotărâre. Deci, Parlamentul European dorește să își anunțe poziția foarte clară în ce privește uh, nevoile bugetare pentru următorii ani. Și vom cere o evaluare la jumătate de uh, perioadă uh, uh acum după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci, iată punctele asupra cărora am căzut de acord în timpul reuniunii coordonatorilor. Acum, așa cum am hotărât ieri, deci, în ce privește punctul 8 de pe ordinea de zi, Serviciul de Acțiune Externă, aș vrea să dau cuvântul domnului director general, astfel încât el să ne spună care este conținutul propunerii comisiei. Și apoi Cred că doamna Gresle și domnul Gualtieri vor putea să ne facă câteva observații. Înainte ca dumnealui să meargă la AFET, unde are loc o dezbatere pe această temă. Vă dau cuvântul, domnule director general. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vor fi foarte succint pentru că cred că lucrurile pot fi sintetizate foarte ușor suntem confruntați cu următoarea situație. S-a hotărât la nivel politic că Serviciul European de Acțiune Externă va fi un serviciu sui generis, echidistant față de Consiliu și Comisie și consecințele acestei situații așa cum au fost ele trase de către autoritățile politice, este că el trebuie să fie autonom pe plan bugetar. Cu alte cuvinte, va avea propriile credite administrative în bugetul Uniunii. Asta înseamnă că trebuia modificat articolul 1 din regulamentul financiar și să se facă referire la Serviciul de Acțiune Externă, să fie pus pe lista instituțiilor care figurează deja la articolul 1. Serviciul de acțiune externă este, deci, o instituție și aceasta antrenează o serie de consecințe. În primul rând, faptul că este o instituție nu înseamnă că creditele operaționale se deplasează dinspre Comisie spre Serviciul de Acțiune Externă. Conform tratatului, doar creditele administrative sunt transferate spre Serviciul de Acțiune Externă. În al doilea rând, exista o chestiune practică de reglat și anume rolul șefilor de delegație. În gestionarea ajutorului pentru țările terțe, se această gestionare se face fie la Bruxelles, fie este centralizată la nivel de delegație. Șef de, șefii de delegație sunt ordonatori subdelegați ai comisiei în delegații. Dacă serviciul de acțiune externă este un serviciu autonom și funcționarii care lucrează pentru acest serviciu nu sunt funcționari ai comisiei, lanțul de comandă între comisie și delegații este rupt. Asta înseamnă că și lanțul de responsabilitate financiară între ordonator, între comisie și delegații este de asemenea întrerupt. Și avem două alegeri. Prima alegere este să spunem că dacă tot avem secțiuni pentru cooperare în cadrul serviciilor, aceste secțiuni trebuie să își, uh, să își asume răspunderea gestiunii. Problema este că șeful de delegație, ambasadorul Uniunii, nu avea în acest caz niciun fel de control de putere de reprezentare față de țările terțe. Adesea, în sectoare care sunt esențiale și unde Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentată în țările terțe. Am ales cealaltă opțiune și anume să facem în așa fel încât șefii de delegații să fie reintroduși într-un lanț de comandă, comisie-serviciu, rămânând în același timp funcționarea ai Serviciului de Acțiune Externă. Iată de ce am modificat o serie de articole care permit comisiei să îi desemneze ca ordonatori subdelegați și, în același timp, care confirmă că responsabilitățile care le incumbă din punctul de vedere al gestiunii sunt respectate regulamentul financiar a fost adaptat pentru a permite șefului de delegație să devină ordonator subdelegat al comisiei. În felul acesta, aceștia vor putea să fie ambasadori plenipotențiari pe lângă țările terțe și să semneze convenții de finanțare. În situația actuală, rămân responsabili în fața comisiei și vor putea face obiectul auditurilor comisiei. Comisia va rămâne supusă descărcării Parlamentului în ceea ce privește creditele care sunt gestionate în cadrul delegațiilor. Cam asta am vrut să spun, domnule președinte, foarte pe scurt. Lucrurile sunt simple. Avem un buget administrativ pentru serviciu, prevederi specifice pentru gestiunea creditelor operaționale de către șefii de delegații sub autoritatea Comisiei, Există o serie de adaptări tehnice secundare care vor permite serviciului să funcționeze, ținând cont că procedurile de descărcare vor rămâne aplicabile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general Inge Gresle. Mulțumesc foarte mult. Este un dosar extrem de important și îi mulțumesc directorului general pentru intervenție. Suntem la un punct de cotitură în Europa. Tratatul de la Lisabona ne conferă noi prerogative și competențe. Pentru prima dată, aceste competențe noi nu merg la comisie, ci, iată, există o evoluție nouă și există de asemenea o evoluție în afara Comisiei Europene cu elemente interguvernamentale. În orice caz, vom pierde transparența și o repartizare a competențelor clară. Ceea ce ne se propune aici ține de competențele în domeniul bugetar. Directorul general ne-a propus niște soluții, însă abordarea generală nu este bună. Iată de ce, în documentul de lucru, am reușit să descriu, am încercat să descriu cele două opțiuni pentru a vedea dacă integrăm serviciul de acțiune externă în comisie sau dacă îl păstrăm în afara comisiei. Șefii de state și de guverne au dorit un serviciu sui generis. Îl putem imagina după modelul OLAF. OLAF-ul are propriul temei juridic și s-ar putea păstra un astfel de serviciu sui generis în cadrul comisiei. Raportorul competent rog colegii să telefoneze în afara sălii. Colegii de la AFET și AFCO au prezentat un document de lucru pe care îl vom elabora și care vorbește despre o integrare în cadrul comisiei. Ieri am avut o nouă reuniune, președintele a fost prezent, și a existat un consens în privința faptului că ne dorim un model sui generis în cadrul comisiei. M-am uitat un pic la ce ni s-a prezentat pe plan juridic și pe planul personalului. Vom evita astfel tot felul de probleme care vor apărea din cauza deplasării serviciului în afara comisiei. Vrem o soluție care să integreze serviciul în comisie este important. Sigur că lucrurile s-ar schimba dacă serviciul ar fi în afara comisiei, pentru că se prevede integrarea tuturor programelor în serviciu. Însă, nu există altă posibilitate decât în interiorul comisiei. Sigur că serviciul acesta va fi mult mai mic și vor exista poate anumite probleme juridice sau bugetare despre care voi vorbi. Prezint istoricul politicii externe a Comisiei. În trecut, creditele au fost gestionate exclusiv de către, comi de către Consiliu și chestiunea este reluată în uh, buget. Cocobu a dorit uh, mai multe rânduri să se ocupe de această chestiune, însă din cauza conflictului de competențe nu am avut o experiență bună. Consiliul nu s-a preocupat suficient de credite. Propunerea se bazează, de fapt, pe modelul Consiliului, și anume un amestec de competențe și trebuie să o examinăm în, uh, în detaliu. Propunerea doamnei Ashton de a institui acest serviciu în afara comisiei pune tocmai această problemă a amestecului de competențe. Ce se spune în propunerea doamnei Ashton? ambasadorul Uniunii nu primește instrucțiuni decât de la reprezentanți, ceea ce este corect. În același timp, Uniunea gestionează creditele Comisiei. Cine va da instrucțiunile? Și cum va putea șeful de delegație să se opună anumitor lucruri. Am făcut o altă propunere. S-a dorit să se vorbească despre uh, conflictul de priorități. Introducerea acestui concept, conflict de priorități, arată că avem cu adevărat o problemă în această privință nu se poate rezolva această problemă pe plan administrativ. Vina este a politicienilor. În proiectul doamnei Ashton apare deja o problemă. Vom avea un fel de armonizare administrativă paralelă. Comisia și serviciul extern care se ocupă de politicile externe și apoi, în propunerea doamnei Ashton, apare și un alt element nou. Comisarii nu mai au responsabilități bugetare. În propunerea doamnei Ashton se spune că doamna Ashton va avea această responsabilitate, va avea mai multe drepturi bugetare decât orice alt comisar și este o nouă evoluție. E o persoană care nu va avea uh, suficiente competențe. Am stabilit o listă a priorităților. Serviciul de acțiune externă răspunde de pregătirea deciziilor Comisiei care privesc programele de politică externă. Întrebarea care se pune este cum vom putea să fim asociați cum vor fi privite sugestiile noastre. Dacă vedem cum lucrează Comisia, știu că politica nu este spontană, știm că Comisia operează la trei niveluri diferite. Country Allocation, documentele strategice pentru fiecare țară, programele indicative naționale și programele de activitate anuale. Propunerea doamnei Ashton spune că își rezervă gestiunea celor trei niveluri. Ea va spune ce e de făcut și comisia va fi un fel de agenție executivă. Cred că nu este în interesul nostru. O altă problemă de fond, din punctul meu de vedere, este următoarea. Doar funcționarii comunitari vor putea cheltui acești, acești bani. Există prevederi în privința obligațiilor și responsabilităților, ori iată că statele membre, dintr-o dată, sunt pe picior de egalitate cu funcționarii Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o problemă pentru că funcționarii Uniunii au o serie de responsabilități și ar putea să fie sancționați. Dacă diplomații din statele membre și funcționarii sunt pe picior de egalitate, au aceleași drepturi, dar nu și aceleași obligații, situația care apare mi se pare dificilă. Un diplomat beneficiază, de exemplu, de imunitate. să zicem că este transferat în Corea sau în altă parte. Problema responsabilității este că responsabilitatea nu va mai fi garantată. Practic se transformează dreptul european și se antrenează o serie de pagube colaterale. Opțiunile sunt pe masă. E vorba despre două concepte europene, două responsabilități pe plan bugetar. Cocobu are o anumită experiență, mai ales în ceea ce privește ONU cheltuiește banii, încheiem apoi un regulament financiar care ne permite să monitorizăm cheltuirea banilor. Cred că o să ajungem să încheiem un regulament financiar cu noi înșine dacă urmăm aceste propuneri. Orice am spune despre aceste propuneri este vorba despre activități cotidiene și nu putem să controlăm acest lucru. Trebuie să fim siguri că lucrurile își urmează cursul și că putem să beneficiem de o anumită încredere. însă am oarecare îndoieli în privința acestor două propuneri. Am încercat să explic cele două opțiuni și care sunt mizele lor pentru noi pe plan bugetar. Din păcate este un prim document de lucru pe care le redactez cu privire la propunerea doamnei Ashton. Nu va fi și ultimul. Aș vrea să invit colegii să-mi spună cum cred că ar trebui să procedăm pe viitor document de travail qui pour l'instant. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte limpede și pentru documentul de lucru care deocamdată este disponibil numai în engleză, dar care este foarte bun și vă invit să-l citiți. Domnul Guatieri. director general per... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general, pentru explicațiile dumneavoastră care ne-au arătat în mod clar care este substanța nu numai de um, a propunerii de modificare a regulamentului financiar făcută de comisie, ci și uh, substanța serviciului extern. Și se pare că totul se bazează pe două alegeri fundamentale. Prima, serviciul este situat în afara comisiei și are propria sa secțiune în ce privește bugetul uh, pentru cheltuielile administrative și apoi șefii de delegații care nu mai sunt funcționale ai comisiei au un fel de dublă pălărie astfel încât ei devin un fel de subdelegat care trebuie să dea seamă în fața comisiei. Dacă e să revin la ce a spus colega Gresle, despre soluția propusă de doamna înalt reprezentant, doresc să spun că propunerea doamnei Gresle are meritul să fie coerentă și ambițioasă. Dar nu cred că este realistă din punct de vedere politic și istoric. Nu e nicio îndoială că acest mecanism complex, chiar dacă în esență pare simplu, așa cum ne-a spus și domnul director general, dar nu este niciun dubiu asupra faptului că acest mecanism complex care ne-a fost propus și care trebuie să concilieze hotărârea politică de a situa acest serviciu în afara Comisiei și nevoia de a salvgarda prerogativele Comisiei, integrând serviciul extern în structura de guvernanță a Comisiei, deci această structură complexă pune probleme. Dar, din punctul meu de vedere, principala problemă nu o reprezintă controlul parlamentar, căci, din această perspectivă, prezența unei secțiuni administrative separate care uh, trebuie, este supusă procedurii de descărcare nu modifică sau nu diminuează prerogativele Parlamentului de control bugetar. Poate că lucrurile ar putea să fie mult mai clare în ce privește procedurile de examinare ale acestei secțiuni administrative. Și chiar și în ce privește programarea. Dacă îmi dați voie, aș vrea să spun că atunci când e vorba despre cheltuielile comisiei, asta nu înseamnă că serviciul va la hotărârile, ci comisarul care se ocupă cu programarea financiară va rămâne responsabil și el se va ocupa și de acest serviciu. Acest lucru trebuie reprecizat. Dar nu e nicio îndoială că propunerea făcută de doamna Greslă are un risc de a nu fi eficient. Din cauza că există această uh, um, încălecare, această încrucișare de uh, răspunderi. De aceea este legitim ca Parlamentul European să se prezinte la negocieri cerând o situație mult mai lineară. Este vorba despre un organism politic, nu numai tehnic. Și, cum spuneam, trebuie să facem și o evaluare de tip politic și de tip istoric, ca să știm de ce Consiliul și Comisia au făcut această propunere. Știm foarte bine că mm, argumentul politic este că Comisia și-a dat uh, acordul față de statele membre și nu o să fim noi cei care o să o apărăm pe comisie de propriile sale ambiție, dar acesta este un fapt. Și cum spuneam, mai există și rațiuni istorice. Mai ales fenomenul de dezvoltare a unei noi politici europene, cea de apărare comună. În ultimii ani, acesta a fost un element nou și deosebit de important, chiar dacă resursele uh, erau limitate, în mod special resursele care proveneau din bugetul supervizat de Parlament. Deci e important să avem în minte aceste tendințe cu rațiuni politice și istorice proprii. Acum că Acum când discutăm despre o politică europeană externă și de apărare, nu mai putem să aplicăm aceleași reguli ca în trecut, pentru că nu este realist. Pentru că alternativa ar fi ca statele să își reaproprieze aceste politici externe și de apărare, ceea ce, încă o dată, nu este fezabil. Deci ne aflăm într-un moment cheie de, istoric de trecere de la un fel de a face această politică la un altul și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Deci mi se pare legitim, legitimă, mă scuzați, cererea comisiei, dar ar fi înțelept din partea noastră să ne gândim și la cealaltă locație care a fost propusă și să ne punem întrebări în ce privește modificarea regulamentului financiar. Eu nu cred că rămân multe întrebări de ordin tehnic, dar există întrebări de ordin general despre dorința propriu-zisă a statelor membre de a investi în politica de acțiune externă și în politica de apărare. Există deci această nevoie de a garanta un control efectiv al Parlamentului al acestui buget. Deci, propunerea făcută de comisie pentru a revizui acordul interinstituțional în ce privește capitolele de politică externă și a PESC sunt inacceptabile, deoarece nu există niciun fel de temei juridic. Pentru că, în mod normal, Parlamentul înainte nu avea ultimul cuvânt de spus, ori acum, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, avem și pentru acest, uh, uh, această politică puterea de codecizie. Deci, cum poți să discuți o propunere fără temei juridic, în care nu știm exact care sunt serviciile care vor fi transferate. Această proporție de o treime și două treimi nu este ușor de reflectat în structura bugetului. De aceea, cum spuneam, rămân mai multe chestiuni de ordin tehnic și ar trebui ca Parlamentul European să înceapă să uh, facă propuneri în ce privește, deci cum spuneam, aceste aspecte tehnice pentru a avea o poziție forte în timpul negocierilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Brantner, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, aș dori să mă aplec mai mult asupra aspectului politic, fiindcă pentru a înființa serviciul de acțiune externă, mai întâi trebuie să agregăm elementele pe care le avem la Comisie și la Secretariatul Consiliului astfel încât trebuie uh, să ținem cont de cele 15 misiuni ale Uniunii Europene care au o importanță politică foarte mare, iar acestea trebuie să fie aduse la oaltă. Aceasta este ideea acestei pălării duble, cum am spus, și care a fost foarte greu de realizat încă de la început. Întrebarea care se pune este ce drum uh, vom alege. Pentru mine este important să adoptăm metodele comunitare și să nu uh, Uh, transferăm uh, elementele care au fost uh, comunitarizate la nivel național. Dar, pe de altă parte, aceasta ar trebui să fie o condiție necesară dacă ne gândim la modul de punere în aplicare. După care trebuie să ne gândim și la faptul că statele membre au hotărât de ceva timp că nu doresc să să își um, aducă secțiunea lor acum în discuție. S-a discutat despre faptul că acest serviciu de acțiune externă va fi separat, va avea propriul său personal, deci nu va exista niciun amestec aici. În ceea ce privește gestionarea misiunilor europene, acestea vor fi în competența doamnei Ashton. Vom avea și un secretar general pentru această structură. Iar, în același timp, statele membre ale Uniunii Europene doresc să poată monitoriza și controla uh, fondurile europene și dacă uh, spunem nu, fie aducem totul la oaltă, fie, fie păstrăm lucrurile separate, iar statele membre își mențin partea lor și fiecare își monitorizează bucățica. Nu putem aici să avem un sistem prin care ne întoarcem uh, la fosta uh, structură interguvernamentală cu o figură de tip Solana în vârf și în ceea ce privește folosirea fondurilor și planificarea acestora, Comisia se folosește de serviciile uh, sale proprii. Iar cei care se ocupă ar putea să fie funcționari europeni. Trebuie să avem mare grijă aici. fiindcă, iată, avem uh, două instrumente financiare, instrumentul pentru stabilitate și instrumentul financiar al PESC, trebuie să ne gândim că dacă statele membre doresc o autoritate separată, ar trebui să existe și un departament separat al Comisiei care să se ocupe de finanțare și care să fie format numai din funcționarea Comisiei. Iată, așa ar trebui să separăm lucrurile. Același lucru se poate spune și pentru finanțarea uh, pentru dezvoltare și cheltuielile aferente. E greu de spus la ora actuală că um, vom da, vom transfera acestea la serviciul de acțiune externe fără să avem condiții foarte specifice. Am putea să includem aici finanțarea pentru dezvoltare. Vă spun sincer că așa se și întâmplă, dar în acest caz trebuie să existe un uh, nivel similar de control și un lanț de comandă aici domnul Peebles aici trebuie să-și facă auzit glasul, fiindcă altfel vom pierde controlul asupra gestionarea pescului și ar fi un pas într-o direcție greșită. Știu că uh, mulți își doresc să ne îndreptăm către interguvernamentalism, dar eu nu sunt de acord. Mulțumesc foarte mult. Gioran Ferm are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, lui Inge Gresle pentru acest raport foarte limpede care ne explică foarte clar care sunt opțiunile noastre. Din punct de vedere teoretic și principiar, sunt de acord cu doamna Gresle, fiindcă modelul OLAF ar fi mult mai ușor, mult mai clar decât propunerea doamnei Ashton. Iar uh, dacă Comitetul Director al Parlamentului dorește ca aceasta să fie poziția de negociere, eu sunt de acord. Ingegresle s-a manifestat uh, împotriva uh, propunerii Ashton ca organizație hibrid uh, pe care nu am mai avut-o până acum și cu care nu ar trebui să fim de acord. Acestea fiind spuse, trebuie să înțelegem și problemele politice. Eh, noi nu suntem eh, contabili, auditori, suntem eh, politicieni și trebuie să înțelegem motivația politică din partea propunerii doamnei Ashton. Aici problema este tratatul. Prima soluție de acest fel o este faptul că avem un un alt reprezentant care în același timp este și vicepreședinte al Comisiei, deci iar, iată are un dublu rol, iar acest teren politic este unul minat, să spunem așa conceptul Statelor Unite ale Europei nu se mai află pe ordinea de zi. Iată de ce trebuie să respectăm faptul că statele membre consideră că politica externă reprezintă miezul independenței și suveranității lor. Aceasta este definiția unui stat suveran, faptul că are o politică externă proprie. Iată de ce trebuie să înțelegem care sunt problemele politice. Lucrurile nu sunt foarte simple. Nu putem să aducem aceste elemente la nivel comunitar pur și simplu. Situația este mai complicată. Astfel încât, chiar dacă uh, începem de la o poziție de negociere mai radicală, ar trebui să înțelegem că trebuie să fim deschiși și flexibili la propunerile de bază ale problemei, uh, ale propunerii domnului așa cum ni s-a explicat deja. Dar avem niște fire roșii, să vedem care sunt acestea, ce putem accepta și ce nu. Bineînțeles, trebuie să apărăm prerogativele autorității bugetare și faptul că Parlamentul European are competențe bugetare și să apărăm dreptul, uh, competența noastră de descărcare bugetară. Dar nu sunt sigur că competențele noastre în acest domeniu vor fi îmbunătățite dacă Serviciul de Acțiune Externă va ține de comisie, fiindcă în acest caz va trebui să ne ocupăm împreună de alte probleme ale comisiei, ca uh, ca în, asta în procedura de descărcare a comisiei. Dacă facem, uh, dacă serviciul de acțiune externe va fi separat, atunci va căpăta mai multă vizibilitate. Cred că ar putea, am putea să ne gândim la această chestiune. Un alt fir roșu este acordul interinstituțional, care trebuie îmbunătățit, după părerea mea. Domnul comisar Lewandowski ne-a explicat ieri că uh, a fost uh, pur și simplu copiat uh, acordul uh, anterior și dus pur și simplu, făcut copy-paste în noul acord interinstituțional. Și s-ar putea ca unele elemente ale acestui acord să aibă nevoie de îmbunătățire pentru că acum sunt într-o situație chiar mai rea decât în, trecut, decât în trecut. Deci ar trebui să îmbunătățim acordul interinstituțional în conformitate cu această situație pentru a clarifica faptul că Parlamentul European trebuie să aibă mai multe competențe, nu numai uh, asupra uh, pescului în general, ci și, pra, ci și asupra misiunilor individuale. Și să discutăm aici despre modul în care se poate îmbunătăți prezentarea bugetului în cadrul PESC. Cu mai multe linii bugetare, dacă se poate, cred că ar fi bine să avem o linie bugetară pentru fiecare emisiune, dacă se poate, nu știu dacă este fezabil sau nu acest lucru, dar cel puțin să avem o prezentare mai vizibilă cu mai multă influență din partea noastră ca autoritate bugetară în ceea ce privește pesc decât aceste linii uh, foarte generale pe care le avem la ora actuală acordul tacit între Consiliu și Parlament nu se aplică în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Acest lucru trebuie să fie subliniat. Ar fi o problemă dacă s-ar întâmpla așa, dacă acest gentleman's agreement s-ar aplica în ceea ce privește cheltuielile administrative în cazul Serviciului de Acțiune Externă. Și, bineînțeles, chestiunea bugetară este, este una foarte importantă. Este vorba aici de costul uh, costurile PESC și discuția privind neutralitatea bugetară. Dacă discutăm acum acest lucru, nimeni nu consideră că neutralitatea bugetară este o chestiune realistă, dar ar, am putea să facem foarte multe economii la nivel național pentru a compensa uh, nivelul european. Ar trebui discutate în mai multe amănunte aceste chestiuni, pentru că din punct de vedere Teoretic, principiar, sunt de acord, de, sunt de acord cu Inge Gresle, dar nu cred că am ajuns uh, totuși la capătul drumului aici. Mulțumesc, s-au mai înscris două persoane la cuvânt, după care închid lista, fiindcă trebuie să votăm. Nu uitați, trebuia să începem la uh, ora 10 și uh, am uh, cam întârziat. Edith Herzog, uh, domnule președinte, o să fiu succintă, fiindcă s-a spus deja cam tot ce am să spun. În primul rând, Aș dori să vă spun că în mare parte controlul bugetar este, obțin, este folosit pentru a atinge obiectivele, așa zis, eurosceptice. Trebuie să ne uh, asigurăm că acesta funcționează bine, că acesta funcționează bine și nu trebuie să ne întoarcem la sistemul anterior. Astfel încât uh, trebuie să se înțeleagă că prioritățile politice trebuie să rămână priorități politice în ceea, iar uh, uh, problemele bugetare sunt rezolvate încă de la început. La Cocobu uh, încercăm de mult să dovedim acest lucru și cred că sunt, este foarte important ce a spus Inge și Goran de, de asemenea. La fel de important este că în momentul în care vorbim despre personal, drepturile și responsabilitățile personalului să fie bine stabilite, mai ales când uh, vorbim despre uh, personal comunitar și personal la nivel național. Vom mai avea discutat și alte uh, chestiuni legate de personal, cum ar fi personalul permanent și personalul temporar, dar le vom discuta la momentul potrivit. Bineînțeles, uh, mai sunt și alte chestiuni, dar cred că mesajul din partea Comisiei și mesajul transmis de Inge Gresle merită să a, să ne dea de gândit și trebuie să discutăm cu Consiliul, fiindcă propunerea lui Cathy Ashton nu este doar propunerea sa, ci se bazează pe realitatea de la Consiliu. Deci nu avem neapărat o problemă cu doamna Ashton, trebuie să discutăm cu Consiliul și cred că până la urmă vom putea să ne rezolvăm toate problemele prin dialog. Trebuie însă să facem acest lucru acum, fiindcă problemele s-ar putea agrava pe viitor. Um, aceste chestiuni bugetare poate vă par minore acum, dar ar putea să dea amuniție celor care sunt împotriva Uniunii Europene. Mulțumesc, Edith. Laslo Surian are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu ce am auzit până acum de la Goran și uh, Inge și Edith, uh, și anume că trebuie să ne dea uh, de gândit uh, toate aceste lucruri, dar nu mai avem mult timp la dispoziție. Așteptările sunt diferite, ce se va întâmpla în aprilie și așa mai departe. Cred că ne aflăm acum într-o oarecare întârziere și și am citit pentru a doua, a treia, a patra, a cincea oară tratatul de la Lisabona și nu Uh, am înțeles uh, că s-ar face acolo sugestia unei noi instituții în cadrul Uniunii Europene, astfel încât dacă nu suntem autorizați să creăm o nouă instituție, atunci de ce creăm uh, ceva care este undeva între o nouă instituție și comisie? După părerea mea, modelul OLAF, așa numitul model OLAF propus de Inge, uh, este soluția cea, cea mai înțeleaptă și cea mai rapidă pentru toate chestiunile legate de implicații bugetare și controlele necesare. Funcționarea OLAF este foarte clară și are o independență uh, necesară și control de plin. Iată de ce acest comitet director de conducere, cum vreți să-l numiți, ar trebui să, să sprijine ideea că acest sistem ar trebui să, această instituție, acest sistem ar trebui să țină de comisie. Astfel încât uh, putem să ne gândim cât vrem, dar să nu uităm că nu avem uh, prea multă vreme și dacă dorim un model funcțional care operează la ora actuală la deplina sa capacitație, atunci aceasta este opțiunea noastră. Mulțumesc, uh, Laslo dau voie domnului um, director general uh, să plece. Nu vă gonesc, dar vă dau voie să plecați dacă aveți alte angajamente și celorlalți colegi care um, au um, alte angajamente și profit de prezența lui Jean-Luc Doan, uh, care este unul dintre sursele de inspirație a acestei creaturi, instituții, a creaturi uh, stranii, să spunem, care reprezintă o idee belgiană, fiindcă trebuie, trebuie să fii belgian ca să crezi că uh, valonii și flamanzii pot să conlucreze. Și anume, aici, uh, pentru noi, Comisia și Consiliul. Este vorba de sistemul comunitar și sistemul interguvernamental. Un sistem guvernamental și unul federal. Am avut o dezbatere îndelungă privind această propunere în cadrul Convenției Europene de acum 9 ani. Este, iată, este un pui care s-a născut după o, după o sarcină de 9 ani, nu de 9 luni, dar acest animal, acest pui, este unul uh, mixt. Uh, un fel de catâr, să spunem. Nu e neapărat o comparație foarte poetică. Uh, un fel de struț o cămilă, așa. Această struță cămilă un, este un animal extraordinar, dar este fantastic, nu există. Și nu poate să lase urmași dacă nu există. Astfel încât uh, trebuie să să ne gândim la cei care au uh, născut această funcție de înalt reprezentant uh, și Serviciul de Acțiune Externă, este o etapă foarte importantă Uh, drumul nostru către o politică externă comună, dar nu reprezintă nici pe departe ultima etapă, ci este o tranziție, așa cum și uh, cei care, odată cu tratatul de la Amsterdam, au inventat funcția de înalt reprezentant a domnului Solana, știau că nu va exista un urmaș, un succesor uh, după domnul Solana. Poate că va exista un succesor pentru doamna Ashton, dar voința politică era de ca acest lucru să reprezinte o etapă și este foarte important să știm acest lucru, fiindcă în momentul în care ne gândim la statutul pe care îl vom uh, da, la alcătuirea acestui serviciu de acțiune externă, la finanțare, control democratic și așa mai departe, și așa mai departe, trebuie să știm că noi pregătim etapa următoare. Deci nu trebuie acum să, uh, să împiedicăm, să frânăm sau să-i dăunăm aceste etape viitoare. Și uh, în Convenția Europeană noi am hotărât ca etapa viitoare să fie o politică externă și de securitate comună și nu doar o coordonare a politicilor naționale în sânul unui executiv european comun și unic, care astăzi este, bineînțeles, Comisia Europeană. Dacă rămâne aceasta ideea noastră și dacă majoritatea membrilor Comisiei de Buget împărtășesc această idee, nu știu sigur, dar vom vedea în dezbatere acest lucru. Deci dacă acesta este obiectivul nostru, trebuie să ne asigurăm că evităm o situație în care acum luăm hotărâri care să ă, compromită trecerea la etapa următoare. Și trebuie să fim atenți în egală măsură ă, la un fel de supralicitare între Consiliu și Parlamentul European, Consiliul spunând, pe de o parte, că cu cât se sporește mai mult serviciul de acțiune externă și în altul reprezentant, cu atât se sustrag competențe de la Comisia Europeană și cu atât mai bine ne este. Iar Parlamentul, spunând cu cât se sporește serviciul de acțiune externă, cu atât uh, se sustrag competențe statelor membre. Într-adevăr, dar uh, așa stau lucrurile. Dar dacă punem, uh, dacă adunăm aceste două ambiții, vom avea nu o singură comisie, ci două comisii. O comisie care se ocupă de politicile interne și o politică care se ocupă de politicile, politica externă a Uniunii Europene poate ca să ne dorim astăzi, dar uh, nu acesta este spiritul în care a fost conceput acest serviciu. În altul reprezentant poartă aceste două pălării, este, are un dublu rol, este un hibrid, iar uh, Întrebarea care se pune este, așa cum a spus unul dintre membrii noștri, este să vedem dacă serviciul de acțiune externă poate să devină un serviciu cu dublu rol, care să poarte două pălării, să fie un hibrid. Nu poate să fie vorba doar de comisie, nu poate să fie doar interguvernamental, trebuie să fie un amestec. Este poate greu de conceput acum, poate greu de pus în practică, nu va dura la nesfârșit, dar este o etapă la care trebuie să trecem. Vă dau un exemplu concret în încheiere și uh, aici și aici fostul prim-ministru belgian uh, uh, mă, sper să mă asculte cu atenție. Ieri am, uh, am avut o misiune în Israel și Palestina. Uniunea Europeană nu are o politică în ceea ce privește Orientul Mijlociu, iar uh, guvernele noastre se, se duc uh, destul de dispersat acolo. De deci fiecare stat membru are propria sa politică privind Israelul, privind palestinienii, iar uh, noi avem un reprezentant al Uniunii Europene uh, în, uh, în quartet, avem uh, comisia care dă ajutor pentru dezvoltare și are propria sa politică. Avem comisarul care se ocupă de relații comerciale internaționale, care negociază cu Israelul relații comerciale cu Uniunea Europeană. Avem uh, comisarul pentru cercetare care negociază cu Israelul, Israelul modul în care această țară ar putea să intre în programul cadru de cercetare și așa mai departe. Iar coordonarea este îndoielnică și lipsită de eficiență la nivel european în ceea ce privește căutarea unei soluții pentru problemele acestea dificile și fundamentale. Noi ne dorim ca odată cu schimbările aduse de tratatul de la Lisabona, ca în altul reprezentant, doamna Ashton, să poată propune o politică comună celor 27 de state membre. Și odată ce statele membre au căzut de acord, că dacă nu ajung la un acord nu putem face nimic, deci odată ce au ajuns la un acord, să fie dirijorul pentru ca toate instrumentele disponibile diplomațiile naționale și toate serviciile Comisiei Europene care intră în relații cu palestinienii și cu uh, Israelul să, să cânte de pe aceeași partitură. Și dacă ajungem la un. Uh, și dacă uh, nu aș să ajunge la un acord de pace, să se poate suspenda acordurile comerciale cu Israelul sau dacă palestinienii nu se angajează în procesul de pace, să se uh, suspende cooperarea pentru dezvoltare cu, cu autoritatea palestiniană și să facem acest lucru nu doar uh, în cadrul Comisiei Europene, dar și la nivelul statelor membre. Iată ce v-am să vă spun. Întrebarea este dacă reușim să punem în aplicare un sistem politic, diplomatic, care să poată, într-adevăr, să dea Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a juca un rol important Uh, în chestiunile foarte uh, în chestiunile cruciale privind securitatea și apărarea valorilor noastre europene sau vom, răs, vom rămâne în starea de confuzie actuală? Și vă spun în încheiere că dacă nu reușim să facem acest lucru, vreau să vă întreb cine va mai controla democratic aceste politici? Unde se va ține, la ce nivel se va ține această dezbatere? Trebuie ca acest control să aibă loc aici și nu numai aici. Și parlamentele naționale vor juca un, un rol. Trebuie să, uh, să inventăm un rol pentru parlamentele internaționale, fiindcă această acțiune va pune la oaltă mijloacele comunitare și mijloacele naționale. Dacă mâine avem o operațiune de tip Darfur, va trebui să punem la oaltă uh, capacitățile militare, căștile albastre sub mandat ONU sau uh, organismelor internaționale și mijloace civile Uh, și finanțare uh, comunitară. Cine va controla politic toate aceste acțiuni care sunt în cele din urmă coordonate? Trebuie ca Parlamentul European să-și asume acest rol. Și bun, aceasta este voința noastră politică. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să găsim un mod de a regăsi acest lucru în statutul personalului, în textele noastre juridice și în regulamentul financiar, bineînțeles, în descărcarea bugetară și așa mai departe. Jean-Luc Jean-Luc, după tot ceea ce am spus, vrei să mai adaugi ceva? Da. Nu am să-mi asum o paternitate pe care nu o am. De fapt, a fost o idee a convenției pe care Comisia a preluat-o. Apoi, ceea ce tu ai descris de etape din politica externă comună sunt corecte politica externă comună este exemplul tipic a ceea ce se întâmplă în Europa. De îndată ce dai un titlu unei realități care încă nu există și care va apare numai 20 sau 30 de ani mai târziu, creezi etape intermediare și e vorba despre acele etape pe care tu le-ai descris. Dar, din punctul meu de vedere, serviciul de acțiune externă permite să ieșim din această gestiune în stare permanentă de criză a politicii externe europene. Căci, până acum, noi n-am avut o politică externă comună, ci mai degrabă ne-am mulțumit să reacționăm la diferite situații de criză. Un asemenea serviciu de relații externe ne-ar permite să fim pregătiți și să evităm, poate, aceste situații de criză. Vă mulțumesc, spune președintele. Vă propun să încheiem aici acest schimb de vederi. Vom mai avea ocazia să abordăm acest punct. Vă propun să trecem la vot. La punctul 15 încă nu avem un text, așa cum vă spuneam. Deci votul nu va putea avea loc decât la următoarea reuniune. La punctul 18 Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare este raportul domnului Ivailo Calfin. Dumnealui ne-a vorbit despre propunerea sa ieri. Există câteva amendamente, sper că aveți cu toți lista de vot în față. Toată lumea este gata să voteze? Deci, începem cu raportul domnului Calfin. Considerantul, considerentul C, amendamentul oral numărul 1 al raportorului. doreți să citiți acest amendament, domnule raportor? Da, domnule președinte. Vreau să adăugăm termenul currently înainte de limited. Deci, actualmente limitat la 1% și așa mai departe. Da, ca să prezervăm viitorul. Cine este pentru acest amendament al raportorului? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 2 la aliniatul 7. Domnul raportor, ne spuneți exact despre ce este vorba? Da, domnule președinte, dar vreau să vă rog altceva, cerându-mi scuze față de colegi. Am avut foarte puțin timp să pregătim amendamentele și abia azi dimineața am reușit să vorbesc și cu colegii de la ALDE. Și avem trei amendamente care nu sunt incluse pe lista de vot. Dacă vreți, pot să le citesc la aliniatele 4, 8 și 9. Sper că colegii sunt de acord și să pot să le citesc. Da. De curând, domnul Haglund se plânsese de faptul că nu am avut decât un termen foarte scurt pentru depunerea amendamentelor și chiar și dumnealui vroia să mai depună unele amendamente. Before, sorry, before going to paragraph 7, uh, I would like to... Înainte de a vorbi despre aliniatul 7, aș vrea să adaug o propoziție la aliniatul 4, pentru că trebuie să revizuim obiectivele și mecanismele, inclusiv prin crearea unui fond european, fond monetar european. Și adăugăm pentru a crește valoarea adăugată la nivel european. Vă mulțumesc, spune președintele. Cine este pentru acest amendament oral? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Trei voturi împotriva abțineri. Se adoptă. Deci, domnule raportor, apoi, domnule președinte, trecem la aliniatul numărul 7 și vreau să includem după subliniază valoarea pozitivă, deși foarte limitată. Deci aș vrea să adaug, deși foarte limitată de uh, uh, perspectivele financiare multianuale. Și apoi, la sfârșitul aliniatului aș vrea să includem Regretă totuși că lipsa de coordonare între statele eh, membre, între politicile economice și fiscale ale statelor membre, uh, astfel încât să asigurăm sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Președintele spune, domnule raportor, haideți să facem o distinție între cele două amendamente orale. Deci, primul amendament oral, alineatul 7, este să adăugați although very limited. deși foarte limitate de către perspectivele financiare multianuale, dar mi se pare că nu pot să contez. Deci cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Trei voturi împotrivă, abțineri. Deci, această prim, acest prim amendament oral este adoptat. Apoi, vreți să am mai adăugat, așa cum apare și pe documentul nostru, deci am mai adăugat, regretă a, mai faceți o adăugire la această adăugire, atunci vă rog să îmi spuneți ce nu apare pe hârtia noastră. Deci, spune raportorul, sfârșitul aliniatului 7 ar fi cum urmează. Regretă totuși lipsa de coordonare suficientă între politicile economice și fiscale ale statelor membre pentru a combate uh, criza economică și financiară și pentru a asigura sustenabilitatea uh, finanțelor publice pe termen lung. Președintele spune, da, tot cred că nu putem să contestăm acest lucru. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Trei voturi împotrivă, o abținere. Deci, putem acum, domnule raportor, întreabă președintele, să revenim la lista noastră de vot. Nu încă, răspunde raportorul. Vă dau cuvântul atunci. Vă mulțumesc. Deci, la liniatul 8 e vorba despre amendamentele care au fost sugerate în ultimul moment și îmi pare rău pentru asta. La aliniatul 8, când se vorbește despre agențiile de notare, vreau să adaug inclusiv prin îmbunătățirea rolului Eurostat pentru a adăuga date credibile. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Eurostat. Împotrivă? Sunteți sigur că sunteți împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci acest amendament oral. Domnul raportor, aveți din nou cuvântul. Apoi la alineatul 9 Sugestia ar fi să înlocuim cuvintele convertiza, co, co, um, a converti economiile excesive. Deci am spune încurajează eforturile de a stimula convertirea economiilor disponibile în investiții. Raționamentul este că mai mulți colegi au spus că e greu să vorbești despre economii excesive în momentul de față. Deci, nu o să spunem economii excesive, a converti economiile uh, uh, excesive în a stimula convertirea uh, economiilor în investiții. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Vă mulțumesc, abțineri? Se adoptă de asemenea. stimulăm astfel economiile. Acum putem să revenim la lista de vot, întreabă președintele. Deci am ținut cont de toate amendamentele raportorului, apoi amendamentul domnului Stolojan. Deci, amendamentul de compromis A. Cine este pentru amendamentul de compromis A? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, amendamentul domnului Stolojan, numărul 1, este caduc. Acum, amendamentul de compromis B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, trei abțineri. O saltăm și pe Elga care are în față cartonașul cu numele doamnei Brandner. Deci se adoptă. Deci amendamentul 2 al domnului Sorojan este caduc și acum amendamentul 3 trebuie să-l votăm. Și raportorul este împotrivă. Amendamentul domnului Sorojan, cine este pentru? Trebuie să numărăm. Deci, 15 pentru, împotrivă. Et donc la... 17 voturi împotrivă, deci amendamentul a fost respins. Votul final acum. Cine este pentru textul raportului astfel modificat? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? O abținere. Deci raportul este adoptat Felicităm raportorul. Euh, euh, euh, Domnul Surian, voiam să fac doar o observație tehnică. Mă bucur că această comisie a fost flexibilă și că a introdus această propunere orală, însă nu ar fi rău dacă acest document ar fi distribuit. În felul acesta, decizia ar fi mai echilibrată și ar fi luată în cunoștință de cauză. Este rugămintea pe care o fac pentru viitor. Mulțumesc, uh, stimat coleg. Aveți uh, dreptate. Președintele este responsabil de această situație și ne vom asigura că nu se va repeta. Raportorul nostru ne-a propus uh, amendamente clare și negociate pentru a găsi un acord, însă aveți dreptate, nu sunt condiții de lucru acceptabile. Trecem la punctul 20. Domnul Manca ne propune viramente. Un prim uh, virament care se referă la mediatorul european. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Mediatorul a cerut să se schimbă, schimbe uh, uh, lucrurile există o serie de schimbări în ceea ce privește A este trece la AD. Toate aceste cer respectă cerințele pentru că este vorba de uh, poziții 8, 7 și 6, deci nu uh, necesită cerințe speciale și uh, recomand aprobarea acestui transfer. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine este pentru propunerea raportorului nostru? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Amendamentul, viramentul aferent Comitetului Regiunilor. Domnule raportor, aveți cuvântul. Este vorba despre bugetul pentru anul 2010. Am uh, spus că ar fi util să transferăm responsabilitatea pentru gestiunea fondurilor de pensii de la Comitetul Regiunilor la Comisia Europeană pe baza propunerii Consiliului când aprobăm bugetul pe 2010 plasăm o, sumă, o sumă în rezervă. În martie am uh, spus că, începând cu luna aprilie, responsabilitatea aceasta va fi uh, îndeplinită de o instituție specializată. Comisia și Consiliul au aprobat acordul cu privire la volumul și uh, mărimea serviciului și aprobă transferul a 33 de uh, milioane de euro. Cine este pentru transfer? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc uh, lui Vladimir Manca. Trecem la punctul 21. Este vorba despre politica imobiliară, însă nu politica imobiliară generală despre care vom vorbi în cadrul raportului domnei Trupel, ci despre votul cu privire la consultări în temeiul articolului 179 cu privire la Agenția Executivă pentru Transporturi. Doamna Olmaier. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre agenția executivă TNT, care a fost creată în octombrie 2006. La vremea respectivă am prevăzut o, un termen de până în 2015. Dacă s-ar uh, prelungi termenul până după 2015, chiriile ar, uh, s-ar baza pe altceva și nu pe dispozițiile pe care le-am integrat în acest regulament, mai ales în ceea ce privește clădirea de închiriat. Din aprilie 2008 există o chirie cu durată limitată cu grupul Fortis Imobiliare care expiră în mai 2010. Agenția executivă se află în această clădire care trebuie distrusă. Vă imaginați în ce condiții trebuie să lucreze această agenție la ora actuală. Propunem să închiriem o clădire de pe șoseaua Oavră și în ceea ce privește procedura aplicată, Trebuie să mulțumesc uh, Comisiei pentru deschiderea de care a dat dovadă, de asemenea agenției și adaug că se pot, bineînțeles, îmbunătăți lucrurile în ceea ce privește închirierea de clădiri. Am aplicat trei proceduri, de fapt. Două au trebuit întrerupte iar în ceea ce privește a treia, am introdus o serie de criterii pentru a ajunge la o decizie. Prima procedură a trebuit întreruptă pentru că am fi luat o decizie pentru trei agenții executive în afara cartierului european. Aceste trei clătiri nu au putut fi grupate pentru că nevoile agenției nu au fost uh, evaluate și existau alte necesități. Această agenție executivă era nouă și nu îi cunoșteam nevoile. Am vrut să fim mai aproape de comisie, au vrut să fim mai aproape de comisie pentru că sunt în contact cu funcționarii comisiei în ceea ce privește celelalte, nu înțelegeam necesitatea proximității cu cartierul european și am optat pentru această uh, soluție pentru că chiriile din cartierul european sunt foarte mari, uh, chiriile din afara cartierului european sunt mult mai interesante și de aceea preferă comisia să închirieze în altă parte. Mi se pare cât se poate de justificat. S-a vorbit despre un spațiu între 400 și 500 de mii de metri pătrați, un spațiu care să poată fi extins. Este vorba despre trei clădiri de birouri. Există clădirea ocupată de BNP Paribas și grupul Fortis. Clădirea B va fi ocupată de agenția executivă TNT. Există un acces la parcare Clădirile sunt de asemenea în apropierea mijloacelor de transport, ceea ce înseamnă că există posibilitatea uh, deplasării rapide uh, până la serviciile comisiei. Pe de altă parte, trebuie să se facă o serie de lucrări uh, legate de încălzire, măsuri de securitate și așa mai departe. În ceea ce privește procedura generală, în privința care trebuie să discutăm. Locatarii vor rambursa suma. Dacă se fac lucrări timp de șase luni, șase ani, pardon, uh, costurile sunt uh, importante. Prima chirie va fi uh, superioară unei chirii comparabile și dacă mergem până dincolo de 2015, ajungem la chiria de bază despre care v-am vorbit ceva mai devreme. În ceea ce privește Durata va fi de șase ani, durata contractului de închiriere, 4,77 de milioane de euro, în ceea ce privește chiria de bază 4 milioane, pentru lucrări 1,3 milioane, Vor exista de asemenea dobânzi, pentru că este vorba despre un contract care este acordat unui antreprenor privat și vo, vor trebui să existe rambursări. Aș vrea ca Comisia pentru Bugete să rețină următorul lucru se pare că au existat erori și mă exprim cu prudență. Nu s-a prezentat suma exactă. Trebuie să se sublinieze acest lucru, să se sublinieze mai ales faptul că agențiile executive sunt supuse controlelor și trebuie să prezinte justificative în temeiul articolului 179, pentru că dacă nu, deschidem posibilitatea cheltuielor necontrolate. joia trecută am primit uh, răspunsuri și este important ca coraportorii să discute și să le distribuie colegilor. Știam foarte bine că trebuie să se distrugă aceste clădiri și că planurile nu au fost prezentate suficient de, din timp pentru a putea să reflectăm. Aș vrea să rog Comisia să ne spună cine poartă răspunderea pentru aceste închirieri ale agențiilor executive. Până acum ni s-a spus că era vorba fie despre comisie, fie despre agenția executivă, fie împreună. Cred că ar fi bine să existe o procedură generală concertată. Sigur că cererile de ofertă trebuie să se facă individual, pentru că agențiile executive nu au fiecare dintre ele aceeași nevoi de spațiu sau de birouri. Trebuie să putem adopta dispoziții diferite aceste însă trebuie să fie clare și să nu stârnească confuzii pentru a ne putea exercita controlul și pentru ca agențiile executive să știe exact ce pot și ce nu pot face. În general, sunt pentru închirierea acestei clădiri și aș vrea să vă rog să acordați uh, sprijinul pentru propunerea mea. Mulțumesc foarte mult. Domnul Manca dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru efortul foarte mare pe care l-a făcut pentru a studia chestiunea. Am uh, comunicat uh, cu ea și documentul final este rezultatul acestei cooperări include răspunsul la 25 de întrebări. Suntem mulțumiți de faptul că prețul acestei clădiri este mai scăzut decât prețul altor clădiri utilizate de comisie. Trebuie să avem în vedere strategia, strategia pentru toate instituțiile, strategia imobiliară, pentru că doar dacă avem mai multe alternative atunci când luăm, vom putea negocia prețuri mai mici pentru aceste clădiri. Este important să ținem cont de faptul că nu toate clădirile trebuie să fie în uh, cartierul european. Sunt clădiri care nu trebuie neapărat să fie localizate atât de central. Am putea să cădem să obținem un preț mai mic pentru aceste clădiri. Am citit propunerea și cred că trebuie susținută. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Manca. Doamna Trupel. Monica Hulmeier. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc Monicăi Holmer pentru prezentarea sa de astăzi, pentru activitatea sa și pentru explicațiile politice și despre consecințe pe care le-a oferit. Mulțumesc și pentru acest document foarte transparent care pune lucrurile pe masă și ridică chestiunile importante. Această abordare este una corectă și foarte productivă. În primul rând, aș dori să vă spun că principalele aspecte ale acestei strategii doresc să ne prezinte o imagine de ansamblu pentru a avea o politică imobiliară pe termen lung, nu doar pe termen mediu. Acest lucru este hotărător, deoarece este important aici să existe o tragere la răspundere în ceea ce privește folosirea resurselor, astfel încât trebuie să alegem contractele care uh, Um, sunt în avantajul nostru. Trebuie ca toate lucrurile să fie puse la punct, pentru ca pe viitor, în viitorul apropiat, să avem o politică imobiliară bine pusă la punct și să evităm consecințele la care a făcut referire doamna Holmeier. Astfel încât, vreau să spun că sprijinim recomandarea făcută de Monica Holmeier și Sperăm să avem um, această politică imobiliară pe termen lung pentru a avea răspundere pe termen lung. Mulțumesc, domnul președinte. Vă reamintesc că în conformitate cu procedura 179, trebuie să vedem uh, dacă dăm undă verde acestui proiect uh, al uh, Agenției Executive TNT sau dacă dorim să ne dăm avizul. Iar raportul nostru, de acord cu domnul Manca și doamna Trupel, ne propune să nu ne exercităm dreptul de aviz aici și să aprobăm acest proiect. Cine este pentru propunerea doamnei raportor? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? O singură abținere, astfel încât s-a hotărât, se aprobă. Trecem acum mai departe la punctul 17. Este vorba despre avizul prezentat de Ehm, privind dezafectarea unităților 1 până la 4 centralele nucleare de la Kozlodui, Bulgaria. Avem aici o listă de vot. Donc tout le monde a son tableau de vote. Are toată lumea lista de vot? Bun. Mai întâi avem un amendament de compromis A, A mare, la aliniatul 1 amic 9. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Nimeni nu este împotrivă. Abțineri? O singură abținere? Se adoptă. Astfel încât amendamentele 1, 3 și 5 sunt caduce. După aceea avem amendamentul de compromis B, mare, la același alineat, înainte de, do- de doamna raportor. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, scuze, spune domnul președinte. Avem un amendament oral al domnului Calvin, pe care l-ați primit. Este vorba de integrarea formulei as well as for other political priorities under heading 1H. Cine este pentru acest amendament? Completat de amendamentul oral. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Acum, Amendamentele 1, 2, 3, 5 și 6 sunt acoperite de aceste două amendamente de compromis. Ajungem astfel la amendamentul 7 al domnului Calfin. Raportarea este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Avem aici, am avut aici considerentele acum, în ceea ce privește articolele, articolul 3, amendamentul 4 al raportoarei, cine este pentru, vă mulțumesc, împotrivă, abțineri, două persoane împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, cine este pentru, raportul astfel amendat, vă mulțumesc, cine este împotrivă, abțineri, o singură abținere, se adoptă. Felicitări! Raportul. Ajungem acum la schimbul de păreri. privind bugetul 2011 al Parlamentului, proiectul de buget, dau cuvânt privind estimările Parlamentului. Dau cuvântul doamnei Trupel, am stabilit într-o întrevedere în care eu am fost purtătorul de cuvânt al doamnei raportor și am încercat să redau cu fidelitate ideile. Am, uh, avem noi informații pe care doamna raportoare le-a adus la oaltă și acum două zile am primit uh, documentul pe care îl cerem de mult timp și pe care îl așteptam. Este vorba despre un plan pe mai mulți ani de dezvoltare a politicii imobiliare a Parlamentului European. Doamna Durand, uh, care face parte din birou, a urmărit îndeaproape această chestiune. O rog pe Helga să ne facă acum o scurtă prezentare a lucrurilor înainte de a avea noi contacte cu biroul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost purtătorul meu de cuvânt la întâlnirea cu biroul. O să continui în germană, dacă îmi permiteți. Stimați colegi, aș dori să vorbesc în primul rând despre punctul de plecare al bugetului 2010 din punctul de vedere al Parlamentului European. Ne temeam că situația va fi următoarea. Parlamentul are un interes de uh, a de a, își îmbunătăți metoda de funcționare, ceea ce înseamnă mai multe mijloace, mai multe fonduri și mai multe posturi iar fondurile pe care le avem acum la dispoziție sunt uh, destul de limitate, ceea ce ne, îngre- ne îngreunează situația, activitatea politică de zi cu zi. Dar aceasta este realitatea întotdeauna. Ne dorim mai mulți bani decât avem la dispoziție. Și atunci uh, trebuie să ajungem la un echilibru politic foarte delicat, foarte fragil, fiindcă, bineînțeles, în contextul de, exact contextul de criză economică și financiară pe care îl cunoaștem foarte bine, situația în Grecia și o situație bugetară dificilă pentru multe guverne europene. Nu trebuie să uităm acest lucru, astfel încât trebuie să găsim un echilibru pentru 2011, astfel încât dacă vom avea foarte multe provocări și sarcini, nu vom uh, reuși să, mm, să ajungem până la stele, ca să zicem așa și nu vom. Uh, și astfel încât trebuie să arătăm că noi înțelegem care este situația politică și economică actuală. Astfel încât uh, avem această cifră de 20% pentru Parlament și uh, acordul din 88 am discutat dacă să rămânem la acest acord sau nu, sau în ce măsură îl vom respecta. Eu am spus întotdeauna că această cifră de 20% nu ar trebui să fie respectată așa în mod absurd, dar uh, am spus că întotdeauna că trebuie să existe un plafon care să nu poată fi depășit, să nu poată fi majorat acest procent, iar acest lucru trebuie să fie hotărât la nivel politic cu toate instituțiile și cu opinia publică, nu neapărat fiindcă vrem să fim oportuniști aici, ci pentru că încercăm să găsim un compromis corect și potrivit în uh, situația cu care ne confruntăm la ora actuală. Astfel încât am primit o propunere uh, de la conducerea Parlamentului care care ne dă o cifră de 20,46%. Deci, iată, o, o majorare mică față de 2010. După mine, această cifră este bună și uh, dar nu reflectă acest echilibru corect despre care v-am vorbit, astfel încât în propunerea mea m-am străduit să avem uh, o estimare realistă a costurile de funcționare a Parlamentului, grupurilor, comisiilor și așa mai departe și să ținem cont în egală măsură de, uh, de disciplină autoimpusă și autonegare în ceea ce privește um, um, dorințele noastre de extindere. Iată, deci avem uh, această, uh, această majorare despre care v-am vorbit uh, trebuie să vedem că o majorare de peste 6% a bugetului ar fi prea mare, deci trebuie să vedem cum putem să o reducem. Am încercat uh, să includ aceste elemente în documentul meu și vreau să vă spun că acestea sunt chestiuni, cred că sunt foarte multe aspecte pe care le cerem de, multe, de mult timp uh, majorări legate de extindere și schimbările aduse de tratatul de la Lisabona, de pildă, precum și solicitări ale grupurilor Parlamentului European, care, repez, care sunt limitați la jumătate din personalul general. Aceste lucruri nu sunt ușor de schimbat la nivelul biroului, dar trebuie să hotărâm care este abordarea noastră. Trebuie să să, să fie foarte clar că trebuie să avem grijă, să fim atenți, dar în același timp uh, să batem cu pumnul în masă când e vorba de interesele noastre. Uh, vom avea o discuție în plenară să vedem dacă în 2010, din luna mai, vom uh, oferi uh, fiecărui deputat 1500 de euro pentru asistenți. Biroul propune ca în 2011 să avem uh, o, să se aloce o a doua tranșă de 1500 de euro pentru asistenți, fiecare deputat. În situația actuală, cred că uh, o astfel de acțiune nu este responsabilă. Anul acesta mm, avem uh, destule motive, fiindcă avem mulți asistenți și la nivel național în statele membre, în numeroase cazuri, care sunt adesea plătiți mai prost decât cei care lucrează cu noi aici la Bruxelles. Deci, uh, cum spuneam, uh, iată, așa ne-au fost prezentate lucrurile, astfel încât dacă odată cu vărsarea acestei a doua tranșă de 1500 de euro, acest lucru va aduce cu sine costuri suplimentare și nu înțeleg uh, unde am putea să le alocăm. Propunerea s-a făcut în sensul utilizării uh, celor 86 de milioane rambursate de guvernul belgian pentru cumpărarea unor noi imobile. Este vorba Uh, de amenajarea unei noi clădiri. Eu însă vă întreb dacă aici este vorba de o cumpărare sau nu. Mi s-a spus că da, în principal acești bani sunt pentru cumpărare, iar costurile ulterioare nu sunt uh, luate în considerare aici. Nu mi se pare o, o activitate Uh, foarte bine gândită, mai ales când este vorba de o politică pe termen lung. Nu putem să spunem că vom folosi acești bani pentru a cumpăra o nouă clădire, fără să spunem cum vom uh, finanța cheltuielile pe care le va aduce ulterior acest lucru. Nu mi se pare o politică răspunzătoare a bugetului, iată de ce mă opun. Acesta a doua tranșă de 1500 de euro nu cred că trebuie acceptată deocamdată și să avem grijă în ceea ce privește politica imobiliară. Trebuie ca finanțarea noului, uh, noi clădiri CAD să fie prezentate foarte clar și să ni se indice foarte clar care sunt sumele necesare. La rând, politica de securitate a Parlamentului European. Secretarul general dorește să consolideze această politică de securitate și să aibă mai multe mijloace la dispoziție. Dar aici există un conflict de obiective. Bineînțeles, noi dorim să consolidăm securitatea Parlamentului European, dar dorim ca în același timp Parlamentul European să rămână o instituție deschisă cetățenilor. Nu putem să vorbim de securitate fără încetare dacă nu reușim să rez rezolvăm acest conflict de, ob de obiective. Aici este vorba și despre strategia de comunicare și informare, unde se cer mai multe fonduri, iar majorările care apar în text se referă la 5 milioane. După mine sunt prea considerabile. În ultimii ani am uh, majorat foarte mult bugetul pentru aceste tehnologii ar trebui să ni se prezinte care sunt majorările din anii trecuți și la ce au folosit acestea și să ni se explice ce înseamnă concret acest lucru pentru bugetul pe 2011. Nu o să vă surprindă probabil faptul că chestiunile referitoare la amprenta de carbon a instituțiilor noastre au o mare importanță pentru mine. Anii trecuți s-au alocat fonduri suplimentare pentru renovarea ecologică și îmbunătățirea bilanțului energetic a clădirilor, precum și reducerea amprentelor de carbon. Aș dori să, spun, să vă spun că la Strasburg am avut ocazia să uh, văd uh, pompele de căldură geologică și modul în care au fost puse în aplicare acestea. Am putea să facem același lucru la Bruxelles. Este o investiție extraordinară care ne-ar permite să economisim energie, să reducem poluarea și cred că în cadrul program, programului nostru climatic înregistrăm progrese, fiindcă, iată, trebuie să respectăm țintele pe care și pe care ni le-am impus. Deci, iată, investițiile ecologice uh, sunt foarte importante, acestea ne vor permite pe termen lung să facem economii. În ceea ce privește favorizarea folosirii transportului în comun pentru colaboratorii noștri, un fel uh, de bilet special. Eu, eu sper că vom continua negocierile pe, acest, uh, pe această chestiune. Cred că um, ar fi de dorit să avem mai multe biciclete la Strasbourg, fiindcă am observat că asistenții noștri, colaboratorii noștri, ar, le, ar dori să meargă pe bicicletă uh, la Strasburg, să folosească bicicleta mai mult uh, pentru a se întoarce la hotel, pentru a merge la, la serviciu, dar nu sunt destule disponibile. Iată, deci, o chestiune importantă în ceea ce privește acest lucru. Iar privind cheltuielile de călătorie, vreau să vă spun că noi cheltuim mai mult, uh, noi cheltuim mai mult acum și nu uh, și nu sunt neapărat justificate. Într-adevăr, trebuie să fim mobili, trebuie să ne deplasăm foarte mult, dar oare avem nevoie tot timpul de zboruri business uh, pentru deplasări în interiorul țării? Poate n-am putea să călătorim la clasa a doua, nu? Eu vă propun, uh, deci, să luăm în considerare toate aceste aspecte pentru pentru și să reducem călătorile, să reducem uh, suma alocată călătorii, uh, uh, cheltuielor pentru călătorie. În ceea ce privește vizitatorii la care aveam drept anual, cifra era de 100, acum se propune creșterea acesteia la 120 ceea ce înseamnă 5,1 milioane de euro în plus. Eu aș dori să evaluăm noul centru pentru vizitatori, să profităm de pe urma acestei experiențe, iar în momentul în care vom ști exact cum funcționează, care este situația acestui centru pentru vizitatori, am putea să revenim la această propunere, dar deocamdată, necunoscând situația, cred că nu este binevenită propunerea acestei majorări dintr-o dată. După aceea, s-a făcut o propunere pentru cheltuieli speciale pentru colegii care ocupă posturi uh, speciale și aici se dorește o, o majorare de 1,2 milioane. Eu propun o majorare de 0,54. Uh, în ceea ce privește Casa uh, Istoriei Europene, în ceea ce privește cooperarea cu alte instanțe europene similare în cadrul unei rețele pentru a reprezenta pluralitatea istoriei europene, acest proces, proiect este foarte important, dar deocamdată nu știm de unde va, va veni finanțarea, cât, care vor fi costurile aferente acestui proiect. Eu cred că deocamdată trebuie să așteptăm studiul arhitecților pentru a putea hotărâ împreună dacă putem uh, măsura costurile care uh, vor fi necesare sau nu. Eu aș dori să fim uh, sinceri și să recunoaștem faptul că toate proiectele noi nu știm care va fi hotărârea curții privind salariile funcționarilor instituțiilor europene. S-ar putea foarte bine să ne mai trebuiască 12 milioane în plus pentru bugetul 2011. Deci, atenție la costuri. În ceea ce este politica imobiliară, persoanele cu dizabilități spun că nu există destule facilități pentru persoanele cu probleme de vedere sau de uh, auz uh, și că aici e loc de multe îmbunătățiri. Bineînțeles, este de dorit să se întâmple aceste lucruri și voi face o sugestie în acest sens. În concluzie, vreau să vă spun că aceste propuneri vor uh, isca unele dezbateri, bineînțeles, dar uh, vom reuși să economisim 26,5 milioane de euro față de propunerea biroului O să ajungem la uh, 20,5 pentru capitolul 5 uh, și majorarea va fi de 4,8% în loc de uh, peste 6%, ceea ce se pare un obiectiv uh, Um, foarte bun pe plan politic. Uh, mulțumesc, Helga, pentru această prezentare foarte clară și exactă. Sper că înțelegeți faptul că Doamna raportor face niște propuneri de amendament foarte importante în ceea ce privește suma totală a bugetului, fiindcă propune propune o economisire a 26,5 milioane de euro în ceea ce privește alocările suplimentare pentru asistenți, în ceea ce privește această mană cerească care a venit din partea statului belgian de 86 de milioane de euro în ceea ce privește cheltuielile de transport și grupurile de vizitatori, pentru care se, propune, se propun și aici unele scăderi, unele economii. Se face o propunere de îmbunătățire a serviciilor în ceea ce privește amprenta de carbon a instituțiilor, folosirea transportului în comun, biciclete pentru Uh, pentru, pentru asistenți, pentru colaboratori, dar de ce nu și pentru deputați? Uh, pentru că ne permite acest lucru Strasburgul, geografia orașului, pentru persoanele cu dizabilități, iar așa o altă chestiune. Se mai, uh, se mai cer și informații suplimentare Uh, privind, uh, iată, Casa Europeană de Istorie și așa mai departe. Avem foarte multe subiecte de discuție. Dau mai întâi cuvântul uh, doamnei Holmeier, dacă dorește pe scurt, fiindcă nu mai avem decât jumătate de oră la dispoziție și multă lume dorește să ia cuvântul, aș dori să o întreb dacă dorește să ne spună câte ceva despre politica pe termen mediu um, imobiliară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă pentru că nu are sens deocamdată să vorbim despre acest document în detaliu. Oricum, îi mulțumesc și colegei și sper că ați primit cu toții acest document. Această politică pe termen mediu și lung este descrisă cu lux de detalii. Eu am participat la mai multe reuniuni ale grupului de lucru pentru a pregăti acest document și dacă îmi dați voie, aș dori să evoc aici câteva lucruri. Știți că clădirile cele mai mari sunt uh, CAD, uh, Conrad Adenauer, și mi se pare că în ce privește acest, uh, uh, această clădire, politica nu merge în direcția cea bună. Am vizitat și uh, diferitele clădiri de la Strasburg, unde și-au sediu mai multe uh, administrații și având în vedere faptul că unele clădiri sunt vetuste, e nevoie de lucrări de renovare de mare anvergură. Și s-ar putea să nu reușim să facem sinergiile pe care ne le dorim. Aceste sinergii sunt prezentate ca fiind un obiectiv al acestei politici ar trebui să examinăm toate clădirile, toate spațiile, să vedem dacă putem să repartizăm mai bine spațiul disponibil. Cu atât mai mult cu cât avem nevoie de mai mult spațiu pentru noi și pentru colaboratorii noștri, dar pentru a reafecta acest spațiu este nevoie de lucrări, de renovare și de modificare complexe, cum spuneam această clădire ar trebui însă să adăpostească o serie întreagă de servicii administrative, lucru care ne va permite să renunțăm la alte clădiri și deci să facem economii, dar totul trebuie bine planificat. Am putea să facem o economie de cel puțin 27 de milioane de euro pe an. Cum am putea face acest lucru folosind o singură clădire. Apoi, dacă am vrea să existe rezerve pentru a finanța alte lucrări de renovare, oricum am avea cheltuieli mai mici decât a fost cazul în exercițiile financiare precedente. Apoi, în ce privește întrebarea pusă de doamna Helga Truppel despre biroul deputaților și asistenți. Această a doua tranșă de 1600 de euro va avea consecințe. Eu, personal, am trei asistenți, în jur de trei stagiari, care stau cu toții în 17,3 metri pătrați și ei speră ca deputatul să fie cât mai des absent ca să poată să folosească și biroul meu, pentru că altfel sunt 5 sau 6 persoane care se îngrămădesc în 17 metri pătrați. Uh, ori asta, cum să zic, nu este nici măcar, nu, nu deplinește nici măcar cerințele minime pentru dimensiunile unei cuști pentru maimuțe la grădina zoologică. Au nevoie de mai mult spațiu pentru a-și desfășura activitatea în condiții demne. Eu n-am nimic împotriva faptului de a împărți un birou cu colaboratorii mei. Însă unii nici măcar nu sunt autorizați să vină la Bruxelles, deși ar fi un, bun lucru, un lucru bun pentru ei. Căci atunci când ai asistenți la Bruxelles, poți să ai o activitate mai eficientă, dar nu îți poți permite acest lucru pentru că nu mai sunt locuri, nu mai este spațiu nici măcar scaune nu putem găsi uneori. Deci acești 1600 de euro nu au nicio legătură cu uh, uh, găsirea unui spațiu suplimentar sau extinderea spațiului în clădiri. Trebuie să găsim noi localuri, noi clădiri. Eu nu vreau un birou luxos, nu înțeleg, de exemplu, ce am un duș în birou. Eu n-am nevoie de duș la mine în birou. Pentru că mi-ar fi teamă că dacă fac duș, aș putea nici să nu mai ies din birou. Dar, de exemplu, nu avem o sală de conferințe. Da, știu că s-a întâmplat unui coleg lucrul ăsta, de asta l-am evocat. Pentru că a făcut un duș, la două ore nu reușise să iasă din birou și a trebuit chemat un lăcătuș ca să poată să iasă din cabina de duș. Da, sincer, nu cred că avem nevoie de uh, uh, dușuri, ci mai degrabă de săli de conferințe, de săli de reuniune, ca să putem să organizăm uh, mici reuniuni, uh, interviuri și așa mai departe. Dacă într-un birou suntem 4 sau 5 persoane, cum poți să uh, ceri și unui invitat să treacă printr-un uh, adevărat labirint de uh, holuri și de um, birouri înainte de a găsi, să zic, restaurantul deputaților, unde ai avea suficient loc pentru o întâlnire în condiții decente. Iar costurile, cum spuneam, nu pot să fie incluse pentru că e vorba despre uh, costuri care vor trebui plătite în mod uh, pe, pe o bază anuală pentru cumpărarea unei clădiri. E greu să știm acum despre ce sumă va fi vorba. Se vorbește despre 400 de milioane de euro, dar acum vrem să definim perspective pe termen mediu și lung. Și mi se pare necesar să indicăm acest lucru. La punctul 25, în ce privește cei 85,9 de milioane de euro, această sumă de 85 de milioane de euro nu ar trebui să fie folosiți pentru acest proiect pentru că clădirea a fost deja Plătită. chiar dacă statul belgean a făcut uh, plata cu o întârziere foarte mare, acum nu mai e nevoie să bugetizăm aceste sume pentru că, cum spuneam, deja am terminat de plătit această clădire. Și astfel vom avea o marjă de manevră mai mare pentru a putea acoperi nevoile unora și a altora. Oricum, va fi marja noastră de manevră personală. Și nu o să mai fim atât de limitați precum în prezent pentru a achiziționa noi imobile. Poate că o să fie și o chestiune de uh, rate uh, de anuale de plătit, dacă facem apel la intermediari, dar eu nu cred că ar fi modelul financiar cel mai interesant. Acum, în ce privește această strategie imobiliară, se vorbește și despre lucrările de renovare pentru anumite clădiri și se intră aici în detaliu. Iar apoi, referitor la Muzeul de Istorie Europeană, la noi există deja o casă a istoriei germane care este bine cunoscută pe plan internațional și care rezumă istoria țării noastre. Este un muzeu care este deseori vizitat. și a avea un muzeu pentru istoria europeană, cred că ar fi un lucru bun. Apoi, în ce privește centrele de informare din uh, celelalte state membre? Tocmai am fost la Sofia și am putut să vizitez acest centru de informare, să văd de ce anume ar mai fi nevoie Trebuie ca aceste centre să fie situate în centrul orașelor, nu în locuri în care accesul oamenilor este interzis din motive de securitate. La Sofia, de exemplu, dacă vrei să mergi la centrul de informare, trebuie mai întâi să treci printr-o stradă cu, care este închisă cu balustrade și cu uh, sârmă ghimpată dacă vrei pur și simplu să împrumuți o broșură și să obții informații pentru studiile tale, trebuie să te supui la un control cât se poate de uh, sever și de strict de către uh, securitate. Eu cred că aceste clădiri trebuie să fie deschise și reprezentative. La Sofia, centrul de informare a fost construit asupra unei foste, foste grob de gunoi. Nu e deloc o locație atrăgătoare. Eu cred că trebuie să încercăm să ajungem la o înțelegere cu Comisia pentru a găsi o soluție judicioasă și, domnule președinte, dacă vreți să, să fiți vizibil, trebuie să știți să vă vindeți, să vă faceți publicitate. Și felicit biroul și comisia care au făcut eforturi pentru a găsi um, locații unde să fie plasate aceste centre de informare astfel încât ele să fie mai vizibile. De exemplu, știu că s-a întâmplat așa în Ungaria și sper să fie să se întâmple la fel și în celelalte țări. Pentru că centrele de informare trebuie să poată să își îndeplinească misiunea principală și anume de a informa. Este miezul problemei pentru noi. Parlamentul European este foarte puțin cunoscut. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Doamna Trupel, în ce privește propunerea adresată secretariatului, sunt de acord și cu doamna Gresle. Cred că trebuie să ne luăm în serios munca. Dacă ne luăm în serios uh, sarcinile care ne revin în baza tratatului de la Lisabona, trebuie să ne dăm seama că deputații europeni au acum noi răspunderi. Avem multe de făcut, mult mai multe decât în trecut. Ori luăm acest tratat în serios, ori o vom face abia peste 5 ani și atunci nimeni din afară nu ne va mai acorda vreo credibilitate. colegii vers ar putea poate să reflecteze, nu e o chestiune de statut, de prestigiu, ci de muncă, pur și simplu. Nu e vorba despre uh, îmbunătățiri, de dragul îmbunătățirilor, ci de calitatea muncii noastre. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc doamnei Trupel și domnului Manca pentru excelenta cooperare. Și mulțumesc coraportorilor mei. Îți mulțumesc, Monica, pentru această prezentare foarte sintetică. În ce privește dușurile, nu am putut să mă hotărăsc nicio ori, nu-l folosesc și este o risipă, ori îl folosesc, dar atunci este o risipă de apă. Pot să vă spun că la grupul de lucru Uh, afaceri imobiliare, pot să vă spun că este foarte costisitor să eviți uh, apariția legionelozei și costă enorm de mult să faci să curgă această apă ca să eviți apariția acestei ciuperci. Pentru acei colegi care ar vrea eventual să facă duș. Eu cred că ar fi mai bine să suprimăm aceste cabine de duș pentru a mai câștiga un pic de spațiu. Nu am câștigat atât suficient cât să cazăm cinci asistenți, dar e o adevărată problemă, nu e numai o glumă. Președintele, vreau să spun că eu cred că folosirea acestor dușuri nu este compatibilă cu principiul nostru de transparență, care trebuie să caracterizeze toate activitățile noastre. Acum, de la aceste chestiuni foarte serioase, uh, dau cuvântul domnului Vaughan. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc despre dușuri. Aș vrea să mulțumesc raportului pentru raport și salut raportul cu privire la proiectul preliminar de buget. Este într-adevăr greu să găsești un echilibru și raportul încearcă să uh, ajungă la acest echilibru și ține cont de părerea exprimată de mulți dintre deputați. Cred că trebuie să se discute despre pragul de 20%, trebuie să discutăm despre asta cu biroul și instituția noastră trebuie să discute cu alte instituții și poate că a venit timpul să stabilim, să instituim un grup de lucru care să se ocupe de această chestiune mai rău decât să o discutăm în uh, grupuri ad hoc. Raportul solicită o creștere mică a numărului de um, persoane angajate. Cred că este de asemenea bine că raportul pune la îndoială necesitatea sumei suplimentare pentru personal, cred că este greu de ajuns la un consens, însă cred, cred că acești 1500 de euro nu ar trebui acordați, având în vedere că uh, avem de făcut și noi achiziții. Există și alte chestiuni care ar trebui introduse în raport. În primul rând, creșterea totală, 6,5% era prea mult și a trebuit să cerem reducerea acestui, acestei sume. Salut faptul că propunerea făcută de raportor uh, scade acest procent la 4,8%. A trebui să reducem această cifră cât mai mult cu putință. Am putea poate să facem acest lucru prin nou sistem de management al cunoștințelor, un sistem care își uh, propune să raționalizeze sursele de informație destinate deputaților. În felul acesta îmbunătățim uh, informarea și facem uh, economii. Ar trebui să ne împotrivim și finanțării, finanțării suplimentare pentru deținătorii de posturi. Nu știu exact despre cine este vorba aici, însă în orice caz nu cred că este momentul potrivit pentru a face această sugestie și ar trebui să spunem clar că ne împotrivim uh, alocării de fonduri suplimentare. Știm că avem nevoie de mai multe informații cu privire la Muzeul de Istorie Europeană în orice caz, salut observațiile și includ uh, și remarcile mele. Mulțumesc, domnul Gaier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun ceva despre pragul de 20% pe care nu dorim să îl depășim. Dacă examinăm bugetul Parlamentului, ne dăm seama că nu ar trebui să ne impunem restricții în ceea ce privește capacitatea noastră de a ne face treaba ca lumea. Și treaba noastră este să adoptăm legislație și să administrăm, să facem administrație corectă. Dacă ne uh, impunem singuri limite, nu ne luăm în serios. Și ar mai fi uh, problema creșterii alocației uh, secretariale. Există motive obiective pentru a, a avea această creștere din cauza adoptării tratatului de la Lisabona. Dacă nu adoptăm acest, uh, această creștere acum, va fi și mai greu să o justificăm uh, mai târziu. Și ar mai fi și alte câteva puncte. puncte unde intervine problema competențelor Parlamentului. Nu știu de ce ar trebui să încercăm să economisim. Uh, socialdemocrații din uh, uh, Cocobu au respins ideea de a nu acorda descărcarea din cauza imaginii Parlamentului. Sigur că trebuie să, să ne asigurăm că nu se cheltuiesc bani pe bunuri de lux. Însă e important să vedem ce se întâmplă cu premiul pentru ziariști. La fel în ce privește Muzeul de Istorie Europeană. Există multe muzee bune, însă dacă ne uităm la Muzeul de Istorie Europeană, există 10 linii bugetare pentru urmărirea costurilor și nu știu dacă sunt legitime. Nu vorbesc despre costurile de construcție și despre costurile pentru instituirea acestui, crearea acestui muzeu. Îmi amintesc discuțiile pe care le-am purtat cu vicepreședintele care este responsabil cu politica imobiliară în, acest, uh, în această instituție. Raportul de piață care a fost folosit este că există o nevoie sporită de spațiu în această zonă și e nevoie de achiziții. în iar există de fapt foarte multe birouri libere. Nu știu ce raport a folosit colegul, pentru că există multe birouri goale în această zonă. De ce să avem o politică imobiliară bazată pe achiziții? Nu pot să înțeleg. Practic se înghit foarte multe fonduri care ar putea fi folosite pentru alte scopuri, pentru închiriere, de exemplu. Nu înțeleg foarte bine, pentru că încercăm să generăm economii care ne-ar uh, apropia de pragul acela magic de 20%. Mulțumesc! Mais uma vez temos uma administração Mulțumesc uh, încă o dată. Uh, se dă mai mult decât uh, ce vor administratorii, o administrație extraordinară, ceea ce nu este prea comună. După această mică glumiță, haideți să trecem la lucrurile importante. 20% acest procent. Discuția a fost depășită, această limită. Uh, în cadrul acestei limite vorbim despre faptul că acest, acest procent ar fi important uh, dacă nu se include statutul deputatului, politica imobiliară și extinderea. Este vorba de această autoimpunere care uh, a fost, uh, a existat și aici o derogare exact în momentul în care a fost creată, în momentul în care va exista un nou statut, așa cum se întâmplă și în momentul în care vom avea o nouă extindere și în momentul în care vom achiziționa noi clădiri, așa cum uh, se va întâmpla. Eu consider uh, important că dacă dorim un nou plafon, trebuie să o definim. Aș dori să salut aici administrația și biroul pentru faptul că și-au adus contribuția la Uh, propunerile, la răspunsurile oferite propunerilor pe care le-am făcut. În ceea ce privește cheltuielile fixe, trebuie să avem un plafon minim, o limită minimă pentru supraviețuirea Parlamentului. Acest, uh, uh, aceste lucruri trebuie să fie evaluate, dar administrația, biroul au efectuat deja acest lucru și trebuie să vedem dacă în acest 20% mitic, mitic avem minimum uh, care avem nevoie de, pentru subsistență. Și după aceea avem nevoie de acțiune politică și trebuie să stabilim priorități de acțiune politică. Politica imobiliară reprezintă un pas înainte uh, către o politică imobiliară comună care trebuie să fie incorporată în costurile fixe și care ne poate ajuta Eh, să sprijinim conceptul de buget bază zero, unde fiecare cheltuială să fie justificată și există foarte mare rigoare, rigurozitate. Eh, în ceea ce privește iată, administrația și biroul, eh, aș dori să felicit pe doamna raportor și să-i spun în același timp că există propuneri cu care totuși noi nu putem să fim de acord. Nu putem să acceptăm, de pildă, faptul că Comisia pentru Buget să aducă o modificare indirectă la statutul deputaților. Fiindcă în momentul în care vorbim despre călătorii, aici vorbim despre statutul deputaților. S-au adoptat, s-au aprobat uh, reguli în mandatul anterior al Parlamentului European, pe care nu putem să le modificăm prin intermediul bugetului. Eu plec de la principiul că toate cheltuielile de călătorie trebuie să respecte aceste reguli și noi nu putem uh, să uh, cedăm în fața populismului și a demagogiei um, facil, spunând că putem să economisim 3 milioane de euro la cheltuielile pentru călătorie E ca și cum am spune cetățenilor europeni că că până acum nu a existat rigurozitate în ceea ce privește cheltuielile de călătorie și uh, nu, s-au, nu s-a încercat să se facă economii. Ceea ce înseamnă că dacă noi dorim să deschidem chestiunea statutului deputaților, atunci haideți să facem acest lucru. Dacă dorim să discutăm despre modul în care se desfășoară călătoriile Haideți să facem acest lucru, dar să facem acest lucru într-o discuție a Parlamentului European și nu bugetul trebuie să fie aici responsabil, nu Comisia pentru Buget trebuie să uh, modifice un punct al statutului deputaților privind cheltuielile de călătorie. Dacă vorbim despre o reducere cu 3 milioane de euro a cheltuielilor pentru călătorie, în acest caz trebuie să modificăm regulile și trebuie să dăm uh, dovadă de rigurozitate și să vedem ce anume, care reguli trebuie să fie modificate. Aici ar trebui să facem invers, mai întâi să modificăm regulile pentru, că, pentru a stimula economiile și după aceea să vedem ce economii sunt posibile. Um, iar uh, eu nu pot să vin din Portugalia la Bruxelles decât cu avionul și amprenta mea de carbon va fi mai importantă decât cei care locuiesc mai aproape. Voiam să vă spun că trebuie să avem grijă să nu, să nu ne punem în bătaia puștii euroscepticilor. E foarte ușor să fim demagogici și populiști pe, ba, pe spatele bugetului european. E foarte ușor uh, să aducem totul la un loc, împărțim Uh, la numărul de deputați și să spunem apoi opinie publice. Iată cât costă un deputat european, fără să subliniem lucrurile care sunt într-adevăr importante și anume activitatea noastră foarte importantă pe care o desfășurăm și faptul că politica legislativă rămâne în continuare una dintre prioritățile noastre. Și cred că ar trebui să avem la dispoziție mijloacele necesare pentru a ne îndeplini acest obiectiv. Am spus uh, că administrația ne propune, iar administratorii, noi, respingem. În cazul celor 1500 de euro, vreau să vă spun că nu putem să uităm faptul că este vorba de un compromis aici, iar Parlamentul, Comisia pentru Buget, trebuie să fie guvernați de principiul bunei credințe și faptul că acordurile trebuie îndeplinite. Iar compromisul era că trebuie să avem un, că vom avea un asistent în plus și acești bani nu sunt pentru deputați, ci pentru a ajuta pe deputații europeni să își exercite activitatea, să nu spunem neapărat într-un mod demn, ci uh, în, într-un mod care să conducă la excelență. Iar uh, în momentul în care vom avea un asistent uh, în plus, uh, obiectivul era ca acest uh, asistent nou să beneficieze uh, de 1500 de euro într-un an și în, în alt an de alți 1500 de euro. Deci aici facem o derogare de la un compromis. Am, am hotărât că avem nevoie de încă un asistent, am aprobat acest lucru, am aprobat 1500 de euro, iar acum nu mai vrem un asistent, vrem o jumătate de asistent, nu mai avem nevoie de unul întreg, avem nevoie numai de jumătate. Bun, am spus aceste lucruri pentru uh, a sublinia faptul că fie revocăm această sumă, 1500 de euro și atunci dăm dată de coerență, uh, începând cu luna mai eh, și atunci eh, ne schimbăm părerea sau ne asumăm eh, compromisurile la care am ajuns. Același lucru a fost valabil și cu Muzeul de Istorie Europeană. Compromisurile pe care și le-a asumat Parlamentul European și care trebuie să fie mai întâi bine gândite, dar după aceea asumat, deci aceste compromisuri pentru ca, pe care și le asumă și Comisia pentru Bugete trebuie să fie respectate. Acest lucru nu înseamnă că uh, în momentul um, acesta nu înseamnă că nu suntem de acord cu o mare parte a raportului, bineînțeles, este nevoie de economii și pentru aceste economii trebuie să mai să identificăm cheltuielile fixe Eh, după aceea să ne îndreptăm către un buget bază zero, unde toate, toate cheltuielile trebuie să fie justificate și după aceea trebuie să se evalueze raportul cost-beneficiu al fiecarei acțiuni. Acesta este drumul de urmat. Vă mulțumesc, eh, stimați colegi. Am ajuns la sfârșitul lucrărilor noastre. Eh, doamna Vertman mai dorește să ia cuvântul și după aceea mai avem un coleg, dar vă rog să nu depășiți un minut pentru că după aceea interpreți, nu vom mai avea interpreți. Mulțumesc eh, foarte mult. În ceea ce privește cheltuielile de călătorie, nu cred că dăm dovadă de populism aici. După mine, propunerea aceasta este una diferită. Biletul uh, meu costă 500-700 de euro dacă uh, aleg unele rute, anumite rute sau ar putea să fie și mai scump biletul meu de călătorie. Iar uh, între 500 și 1500 de euro, diferența este foarte mare. Iar de la clasa 1 la clasa a 2, diferența nu este decât o cafea gratuită. Sunt de acord cu doamna Trupel uh, în, propun, în ceea ce privește propunerile sale, dar vreau să întreb un lucru, fiindcă nu am înțeles care este legătura cu emisiile de dioxid de carbon. Poate ați putea să ne prezentați mai concret acest argument, domnule președinte. Într-adevăr că este uluitor la cheltuielile pentru uh, călătorie este că am trecut de la un sistem de rambursare forfetară la un sistem de rambursare a cheltuielilor reale. Sistemul de rambursare forfetară era foarte generos și um, mandatul precedent a beneficiat de acest sistem, iar, dar sistemul cheltuielor reale costă, este mai costisitor. Doamna Andra să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru prezentarea sa foarte explicită. Și vreau să spun că am participat la ședința biroului și aș dori, în primul rând, să-i răspund domnului Fernandes, spunându-i că cred că putem să ajungem la economii, iar um, regulamentul personalului este revizuit în continuu și uh, există unele cheltuieli, cum ar fi cele de călătorie, ne ne dau impresia că noul statut este mai costisitor decât cel uh, vechi, astfel încât aceste chestiuni trebuie analizate. Aș dori să vă spun că biroul a declarat la ședință că a doua tranșă de 1500 de euro era deja planificată încă de la început. Cred că um, a existat o lipsă de transparență din partea biroului prin faptul că nu ne-a informat uh, despre ajustarea de 3.000 de euro pe care doreau să o aplice și nu de 1.500 de euro. În ceea ce privește um, împărțirea costurilor Parlamentului la numărul de deputați, așa cum a spus domnul Fernandez, e vorba de 2 milioane de euro pe, pe deputat. Este foarte important, fiindcă dacă, oricare ar fi activitatea noastră, dacă comparăm această sumă cu costul cu cheltuielile pe cap de deputat în uh, alte, în statele membre, în oricare stat membru, atunci trebuie spus că noi depășim foarte, foarte mult această sumă. Vreau să mai, mai spun un lucru. La reuniunea biroului s-a spus că această majorare nu va reprezenta uh, uh majorare, nu va reprezenta un bani în plus din buzunarul contribuabililor, dar eu nu sunt atât de sigură. Uh, Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Am depășit uh, timpul alocat, uh, astfel încât nu pot să dau cuvântul uh, Helgăi. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul. Helga dorește să ia cuvântul, dar vă rog frumos, pe scurt, pentru că interpreții trebuie să plece. Intervenție fără microfon. Cred, deci, spune domnul președinte, că purtătorii de cuvânt ai grupului, grupurilor s-au exprimat uh, foarte clar, deci uh, vom reuși să înregistrăm progres rapid. Helga, te rog, pe scurt. Da, pe scurt, uh, v-am să răspund întrebărilor. Privind costurile de, co- de călătorie și statutul deputaților, eu, um, așa cum a spus domnul Fernandez, că Trebuie să vedem dacă trebuie să schimbăm uh, regulile statutului deputaților aici. Trebuie să discutăm uh, codul deontologic, pentru că doamna Vertman are dreptate. Nu vorbesc aici despre um, zboruri lungi unde este mai bine să călătorim la business pentru că altfel ajungem obosiți uh, și ne doare spatele când ajungem în China sau Australia sau cine știe pe unde, dar este vorba de zboruri mai scurte și dacă uh, Eh, ne luăm cu toții bilete la, la business, este mult mai costisitor. Exact exemplul pe care l-a dat și domnia sa în ceea ce privește amprenta de carbon. Vreau să vă spun că uh, noul director IMAS a adus acest argument ecologic. Dacă avem mai multe zboruri economy, uh, înseamnă că Ehm, nu înseamnă că reușim să transportăm cu, una, cu același zbor mai multe persoane și până la urmă se reduce amprenta de carbon. Acesta este argumentul ecologic. Este mai bine, bineînțeles, să călătorim cu trenul dacă putem sau să călătorim la clasa a doua să călătorească mai multă lume la clasa a doua decât mai puține persoane la clasa a întâi. Iată, acesta este scopul reducerii emisiilor. Și, domnule Fernandez, vreau să spun răspicat că nu înseamnă că, ne, că le dăm amuniție euroscepticilor, pentru că noi când vorbim despre politica uh, climatică a Uniunii Europene și dorim să ajungem la o re reducere de 30% până în 2020, trebuie ca fiecare să punem umărul. Nu putem să spunem uh, celorlalți, dumneavoastră trebuie să vă schimbați uh, modul în care călătoriți cu avionul, dar noi putem să facem ce vrem, fiindcă acest lucru nu va face decât să, uh, să înrăutățească procesul să dăuneze procesului european. În ceea ce privește aceste, această sumă de 1500 de euro, cred că și dacă vom avea această sumă din 2011, nu putem nu este de ajuns, nu este de ajuns această sumă, nu este de ajuns această sumă pentru un asistent. Pentru mine acest argument nu este convingător, nu cred că va însemna neapărat un nou asistent. Doamna Holmeier spune că nu este legătură între noul asistent și politica imobiliară. Eu nu înțeleg acest argument. Uh, acum se spune că nu avem, nu avem unde să cazăm uh, asistenții și dacă mai avem încă un asistent pe, depu- pe deputat, atunci situația este foarte neclară și trebuie să discutăm acest lucru. În ceea ce privește premiul Lux, vreau să vă spun că aici nu sunt de acord cu domnul Gaier, fiindcă eu cred că este vorba aici de comunicare. Prin, uh, prin acest premiu Uh, filmele câștigătoare sunt subtitrate în toate limbile Uniunii Europene, iar noi trebuie să îi facem pe